Thank you, colleagues. Freedom of press and media in the world. Ms. Schake. Libertatea presei în lume, raportor doamna Mariete Schake. Începem uh, sesiunea de după amiază cu prima discuție, primul schimb de opinii pe marginea acestui proiect de raport. Proiectul de raport există doar în limba engleză, dar uh, în curând vor fi gata traducerile în toate celelalte limbi și le veți primi pe mail de la secretariat. Vreau să vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 9 aprilie 2013 la ora 12. Dau cuvântul doamnei uh, Mariete Șache, raportoare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să încep prin a mulțumi colegilor și celorlalți celorlalte părți interesate și societății civile care au făcut o serie de propuneri pentru această primă versiune a raportului. Am pornit de la un document de discuție, a fost un proces deschis, cred că este important ca ce facem noi aici să fie bine primit și să fie în beneficiul celor care lucrează în acest domeniu uh, și care lucrează și în cele mai grele împrejurări. <clears throat> Înainte de a prezenta pe scurt uh, acest proiect de raport, vreau să spun că vorbesc despre această chestiune, libertatea presei și a mass mediei în lume și ce trebuie să facă Uniunea Europeană uh, nu am ales să identific, să mă refer la țări anume. După părerea mea, este imposibil să le menționăm pe toate și nu trebuie să repetăm ce au făcut diverse ONG-uri și organizații ale societății civile care au făcut diverse liste și clasificări. Am plecat de la rolul presei și al mass mediei Uh, libertatea presei este crucială pentru exprimarea drepturilor omului, dar în Uniunea Europeană trebuie să optimizăm programele ca să contribuim la activitatea societății civile și a organizațiilor de ziariști. Uniunea Europeană este credibilă doar în momentul în care uh, există ordine în propria noastră grădină. Este un raport privind libertatea presei și a mass mediei uh, în ceea ce privește acțiunea externă, nu ne referim la ce se întâmplă în Uniunea uh, Europeană. Amenințările din afară cu care se confruntă jurnaliștii sunt numeroase. Foarte multe din aceste amenințări și restricții vin din partea guvernelor uneori prin presiune de natură juristică sau prin folosirea abuzivă a altor legi legi care țin de lupta antiteroristă sau de așa zisa securitate națională. În același timp, o serie de legi care se referă la blasfemie, defăimare și uh, la calomnie sunt folosite pentru a pune capăt sau a cenzura libertatea presei. Chestiunile care țin de proprietatea asupra trusturilor media reprezintă o mare problemă. Mă refer de asemenea și la impactul digitalizării. Peisajul mass media s-a schimbat foarte mult în întreaga lume, iar o, amenințare, o altă amenințare este faptul că de multe ori guvernele impun privatizarea Uh, prin intermediul internetului. Dar digitalizarea oferă și o serie de șanse, șanse de exprimare și privind accesul la informații sau noi modalități de a exprima libertatea presei și a mass mediei, dar sunt și provocări noi cum ar fi, eu știu, linia foarte fină dintre informație și opinie sau uh, conținutul care uh, este creat de utilizator. Politicile și programele Uniunii Europene Există mai multe programe în acțiune în acest moment, dar cred că lucrurile se pot îmbunătăți în ce privește eficiența și asigurarea unei viziuni mai coerente prin existența unor standarde clare. Propuneri. Serviciul de acțiune externă și DEFCO trebuie să coopereze pentru a ajunge la o sinergie a activităților trebuie să se facă o trecere de la finanțarea ad hoc pentru o um, abordare mai durabilă, mai ales prin organizații mici locale și nu prin mari trusturi de presă. Uniunea Europeană poate să aibă un rol foarte important în vecinătatea apropiată și poate să contribuie la procesul de um, aderare al țărilor acestora la Uniunea Europeană. Dacă analizăm instrumentele financiare existente, cum ar fi uh, instrumentul european pentru drepturile omului și democrație și alte instrumente geografice trebuie folosite uh, flexibil pentru a democratiza societatea uh, locală. Este important să contribuie la construirea capacității și să nu mai existe o relație de dependență între Uniunea Europeană și țările terțe, ci să ducem la construirea unor capacități puternice în teren. O problemă importantă uh, cu care se confruntă jurnaliștii și mass media în țările terțe, după ce au fost intimidați, totul se soldează cu impunitate, cu lipsa de pedapsă. Trebuie să combatem lipsa de pedapsă, asigurând asistență și mai ales asigurând asistență în ce privește anchetarea crimelor împotriva jurnaliștilor pentru, și dacă e nevoie să punem la dispoziție resurse și resurse de apărare pentru ca jurnaliștii să nu fie uh, intimidați fără să aibă șansa de a se apăra. Un alt rol important al Uniunii Europene este asistența acordată țărilor terțe pe parcursul procesului electoral, de exemplu, promovând cooperarea dintre presă și organismele care se ocupă de alegeri în țările terțe pentru a asigura legitimitatea acestui proces. Și bineînțeles că acest proces să fie supravegheat de media, de presa din zona respectivă. Ar fi util dacă Serviciul de Acțiune Externă ar folosi mai bine angajarea Uniunii Europene în forumuri multilaterale care se ocupă la libertățile digitale, cum ar fi UNESCO, OSCE, um, Consiliul Europei, uh, UNESCO. Sperăm că, până la urmă, Comisia și Consiliul, prin intermediul Serviciului de Acțiune Externă, vor acționa în sensul libertății presei și uh, al mass mediei, pentru a ajunge la o viziune mai bună în numele Uniunii Europene, pentru a proteja și promova libertatea digitală și libertatea presei. În încheiere, aș dori să spun că sper că raportorii din umbră uh, vor fi de acord că nu trebuie să reproducem activitățile organizațiilor uh, din societatea civilă, făcând liste de trusuri de presă, dar sigur că salut uh, contribuțiile dumneavoastră la structura tematică a acestui raport și sper că vom putea să lucrăm într-o atmosferă colegială și că putem uh, să fim de folos celor pe care dorim să-i protejăm și care să își exprimă libertatea prin intermediul presei. Mulțumesc foarte mult! Sunt trei uh, persoane înscrise la a lua cuvântul, doamna Ibrisage. Și mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu voi vorbi prea mult. Sunt de acord cu aproape tot ce a spus raportarea. O felicit pentru o treabă foarte bună, cel puțin până în acest moment. Am uh, eu ca raportor din umbră pe, pentru PPE vă voi urma sfatul, uh, nu voi intra în detalii referitoare la o țară sau alta. Avem raporturi despre diverse țări vecine, avem rapoarte anuale în care avem posibilitatea să menționăm ca cazurile specifice ale unei țări sau alteia și să dăm nume. Dacă facem uh, un asemenea raport general, nu e bine să introducem cazuri specifice, pentru că am ajunge la o situație pe care n-am mai putea să o controlăm. Sunt mulțumită că ați adoptat uh, o manieră generală de a aborda problema și mă bucur că se introduce chiar și uh, media, mass media digitală și mass media socială. E o realitate nouă și m-am consultat și cu alte persoane dacă ar trebui să le menționăm sau nu într-un asemenea uh, raport. Cred că da, mai ales că suntem într-o situație foarte dificilă, nu știm exact unde este granița dintre cine este ziarist și cine nu. În același timp, persoanele care scriu pe bloguri și care nu sunt jurnaliști pot fi tratați ca jurnaliști de către regimul respectiv, pentru că uh, regimul îi consideră ca pe o putere foarte periculoasă. Cred că trebuie să discutăm acest lucru. O să văd ce anume se poate formula, cum anume se poate formula problema asta ca amendament. Sigur că acum discutăm acest raport prima dată, dar este bine, după părerea mea, că ați introdus în raport și aceste aspecte. Susțin această abordare generală, susțin cele spuse de raportor că nu trebuie să menționăm nici țări, nici cazuri anume, pentru că există alte forumuri care fac acest lucru și aș dori foarte mult să mențin această dimensiune a mass mediei sociale și uh, cea referitoare la presa digitală. Mulțumesc foarte mult, asta m-au de spus. Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor. Doamna Iaconsari, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest proiect de raport este un punct de pornire foarte bun. Și cu aceste cinci subcapitole stabilește un cadru bun de lucru. Și este corect că s-a introdus aici presa digitală dar poate că ar trebui să fie abordată uh, într-o manieră mai profundă, pentru că trebuie să vedem ce tip de cerințe strategice se pot formula pentru presa digitală. Astfel încât uh, modificările stilurilor de comunicare și a libertății de exprimare să poată fi avute în vedere. Uniunea Europeană trebuie să aibă o strategie pentru aceste chestiuni. Raportoarea propune ca Uniunea Europeană să coopereze mult mai bine și să se coordoneze cu Comisia și cu DGDEFCO și cu Serviciul European de Acțiune Externă, ceea ce e adevărat, dar poate că și ar trebui să menționăm și Parlamentul European. Poate că a fost uh, luat ca atare a fost luată ca atare ideea că Parlamentul nu trebuie menționat, dar eu cred că trebuie menționat. Parlamentul European are un rol important pentru că redactează acest raport, participă la tot felul de negocieri și la tot felul de acorduri de asociere, iar întotdeauna în aceste acorduri de asociere există standarde, există condiționalități. Într-un fel, Serviciul European de Acțiune Externă și Parlamentul sunt cumva obligate să coopereze. Așa încât trebuie să subliniem acest lucru. Iată de ce nu trebuie să existe acorduri internaționale care să nu includă foarte clar un mecanism de monitorizare și, de asemenea, un calendar al condiționalităților când vorbim despre libertatea presei și a mass mediei. Aș dori ca acest raport să fie mai puternic, în sensul că la multe din uh, aliniate se folosește termenul consider, poate că ar trebui să folosim un termen mai puternic, mai dur, pentru că acolo uh, cumva se diluează unele din sugestiile făcute. De exemplu, în ceea ce privește finanțarea și guvernanța economică, doamna Șache are propuneri foarte bune pe marginea acestor subiecte. Dacă vorbim de pluralismul mediei și concentrarea proprietății, Cred că uh, analiza este bine făcută. Analiza acestor puncte erau foarte bine făcute în documentul de lucru și aș dori ca și în raport să fie la fel. Mai ales la subcapitolul strategie ar trebui să se adauge mai multă atenție concentrării presei în mâinile a câtorva persoane. Există și un element cu care nu sunt de acord și poate că ar trebui să ne gândim mai mult la acest lucru. Și anume ce a spus raportorul din umbra al PPE-ului, și anume că nu trebuie să facem o listă de țări unde au avut loc diverse uh, evoluții nepozitive ale libertății presei. Dar cred că ar trebui, totuși, gândindu-ne la faptul că uh, să menționăm țările unde evoluția a devenit clar negativă, unde tendința este clar descendentă sau unde apare un fel de cerc vicios. Poate că ar trebui să menționăm aceste țări. Sunt de acord cu ideea că este important să înțelegem că deoarece pe scena politică globală Uniunea Europeană întruchipează libertatea presei și a mass mediei și dorim să promovăm aceste valori, noi, Uniunea Europeană, trebuie să avem instrumente care să se refere la propriile state membre și trebuie să fie folosite aceste instrumente. În februarie, Comisia Libe a adoptat un raport din proprie inițiativă pe același uh, subiect, și anume libertatea presei în Uniunea Europeană. Raportul acesta va fi prezentat în plenară în mai și cred că includerea și recunoașterea acelui raport în uh, raportul despre care discutăm acum ar fi un lucru foarte bun. Cum spuneam, raportul de față este un punct de plecare foarte bun care poate fi prelucrat în continuare și mai mult decât orice Aș dori să avem exemple concrete, cât mai multe exemple concrete și să se menționeze locurile în care libertatea presei și a mass mediei a scăzut dramatic. Din păcate trebuie să mă întorc în țara mea pe la ora 5, trebuie să plec, deci nu voi avea timpul și posibilitatea să vă ce răspunde raportoarea. Dar o să rămân aici asistenta mea și va auzi toate comentariile dumneavoastră. Domnul Atkins, mulțumesc, domnule președinte. Cred că esența acestui raport este foarte interesantă. Uh, uh, am avut doar o posibilitatea să mă uit la el așa foarte superficial, însă aici este încearcă să, raportul încearcă să cuprindă o serie întreagă de probleme uh, Uh, referitor la libertatea presei. Fiecare dintre ele sună foarte bine și se poate spune, uite, ne putem lăuda, uite cu ce a făcut Uniunea Europeană. Problema însă este că avem nevoie uneori să dăm exemple specifice, să ne referim la chestiuni specifice. Nu știu dacă știți, dar uh, Marea Britanie trecem acum printr-o dezbatere majoră parlamentară și publică privind libertatea presei față de diverse întâmplări, evenimente din mass media. E vorba de celebrități atât politice cât și nepolitice care s-au aflat uh, în instanță sau care au arătat că mass media s-a făcut vinovată de minciuni sau de distorsionări ale adevărului sau înșelăciune. Și evident că acest lucru îngrijorează uh, Poliția, de exemplu, a transmis informații mass mediei uh, despre celebrități sau despre persoane obișnuite, ceea ce nu se bucură de aprobarea publicului, a opiniei publice. Opinia publică în Marea Britanie este destul de ostilă acum libertății presei. Iar uh, primul ministru a pus uh, la punct o comisie care să ancheteze această chestiune și a găsit, uh, și-a dat seama că este foarte greu de găsit un echilibru, pentru că pentru prima dată în Marea Britanie ar trebui să ne referim la elemente specifice și nu la generalități. În uh, ziarul Times de astăzi apare o scrisoare în care se spune de ce presa sau operatorii din presă ar trebui să fie mai liberi decât oricine altcineva din viața obișnuită. Și o întrebare foarte bună luăm de bună libertatea presei, pentru că o presă liberă înseamnă un popor liber, ceea ce e foarte adevărat. Dar de ce trebuie să fie presa mai liberă decât oricine altcineva? Era, de fapt, esența acestui articol. Și punctul, chestiunea este foarte bine. Cred că raportarea a ales o o soluție foarte inteligentă cuprinzând toate aceste lucruri. Pentru că în primul uh, punct spune recunoaște că presa are responsabilitatea, guvernele au responsabilitatea de a uh, restrânge libertatea presei. Exact asta face presa acum în Marea Britanie și liderul opoziției același lucru. Uh, acuz, îl acuză pe primul ministru că obstrucționează libertatea presei în cum nu te-ai gândit că se întâmplă în, nicăieri în Marea Britanie și nic, niciun alt stat membru? Deci există o, un semn mare de întrebare apropo de modul în care funcționează. Vreau să-i spun însă raportoare ceva. Nu sunt foarte sigur că sunt de acord cu antevorbitori care spuneau că nu trebuie să menționăm în mod specific anumite țări. Dacă acest raport trebuie, are urmează să aibă vreo influență, ar trebui să aibă o anexă, cum face și Amnesty International, care face o listă apropo de nivelul de libertate din țările respective. Poate că în felul ăsta ar trebui să facem și să facem o listă a țărilor în care credem noi că libertatea presei nu este atât de puternică așa cum am dorit noi să fie. Mai ales ținând cont de ce am spus că în Marea Britanie Uh, se pune acest semn de întrebare dacă noi suntem mai liberi decât presa sau dacă invers. Sigur că înțeleg uh, cât de uh, practic ar fi, eu știu, să facem o listă cu 189 de țări în care să spunem care e bun, care e rău și care, despre care nu știm cum e. În a, această mare anchetă lansată în Marea, Briten, Marea Britanie, a, s-a uh, inclus, s-au inclus și internetul și blogurile și media digitală, dar media digitală nu provine dintr-o țară sau alta, nu este imprimată la Londra, la Copenhaga sau în altă parte, ci pur și simplu este undeva, undeva, nici nu știm unde. Și e foarte greu de controlat. Și ce spune raportarea, sigur, e foarte important, dar poate că ar trebui să ne gândim la trăsăturile specifice ale uh, modului în care ar trebui să abordăm această chestiune, adică presa digitală. Este poate cel mai mare parlament al națiunilor libere din lume așa încât sunt și poate că între statele membre sunt state membre care nu cu multă vreme în urmă nu aveau presă liberă, nu aveau posibilitatea de a se exprima liber. Deci este un punct de plecare minunat uh, Raportoarea noastră, cum spuneam, a făcut un, un lucru extraordinar, însă ar trebui să uh, facem acel pas mai departe și să încercăm să fim mai specifici și să folosim acest raport ca un punct de cotitură la care să se uh, refere restul lumii. Mulțumesc! Domnul Lansbergis. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe raportor și aș dori să fac câteva observații. Cred că putem lărgim cumva domeniul de aplicare. Firește, documentul acesta poate fi completat uh, prin amendamentele prezentate de noi și de foarte multe ori raportorul completează uh, raportul cu aceste amendamente sau chiar uh, cu propuneri personale. Ce anume nu există în acest raport? Că m-am uitat și eu pe el. Lipsește relația dintre mass media și uh, divertisment. Industria divertismentului poate că nu e chiar atât de murdar și încearcă să-și ascundă diversele probleme față de libertatea presei. Deci legătura dintre presă și, și divertisment ar trebui să fie subliniată aici. și mai am de făcut câteva observații privind libertatea de exprimare. Exprimarea este chiar liberă sau poate fi chiar liberă de uh, domeniul de presă ca întreprindere comercială, adică libertatea de exprimare a jurnalistului. E, vorbește în nume personal sau în numele companiei pe care, pentru care lucrează? Compania e, e interesată de niște profituri sau este el liber de orice fel de legături cu această companie? Pentru că lucrul acesta ar putea să ducă de foarte multe ori la cenzură internă, la autocenzură. Deci ar trebui să se discute acest aspect și să se ajungă la, la acest nivel de discuție în Parlamentul European. Apoi, uh, libertățile și pericolele. Sunt anumite chestiuni care sunt foarte adevărate, foarte exacte, dar uh, s-au întâmplat mult mai multe lucruri decât cele menționate aici în vremurile noastre. Critica politică în uh, presă este incriminată de foarte multe ori, este de foarte multe ori considerat uh, o formă de discurs motivat de ură și ar trebui să vedem de ce. Care este legătura sau care sunt diferențele între critica aspră și discursul motivat de ură. În Rusia, de exemplu, legile privind extremismul sunt din ce în ce mai dure și orice critică la adresa Parlamentului poate fi incriminată, fiind considerată o manifestare extremistă. Aliniatul 9. Ce spuneți noastră în aliniatul 9? Folosirea mass mediei ca un instrument de propagandă. Nu e vorba numai de propagandă. Asta e spus așa, plăcut, drăguț, moale. În momentul în care sunt interpretate greșit libertățile și în momentul în care spunem că jurnaliștii sau jurnalistica sunt uh, acuzați de calomnie sau de ceva, asta înseamnă că nu faci decât să calci în picioare opoziția. Sigur că aici ar trebui exprimată și multă îngrijorare pentru asemenea uh, evenimente. Mulțumesc foarte mult! Dacă îmi permiteți o observație personală, spune președintele, privind intervenția colegului Atkins sunt de acord cu ideea că se poate face o listă de țări în care uh, țări în care nu există libertatea presei ca într-o țară democratică, dar mi se pare nu e uș- că nu e ușor să găsim colegi, persoane calificate care să dea un produs calificat, care lista asta să fie calificată. Adică uh, ar fi foarte ușor ca lista aceasta de țări să devină un instrument de acțiune politică sau de propagandă politică. Deci trebuie să fim foarte circumspecți în această privință. Are acum cuvântul raportoarea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor celor care au comentat. Uh, vă mulțumesc și mulțumesc și raportorilor din umbră. Cred că amendamentele vor aduce plus valoare și bineînțeles că am prins și ideea menționată de domnul Atkins. Vreau să îi spun doamnei Iaconsare și domnului Atkins că am fost raportor pentru strategia privind libertatea digitală în, a Uniunii Europene în acțiunea externă. Și cred că unele dintre chestiunile care se referă la digitalizare, digitizare în, în ce privește mass media și dincolo de mass media au fost cuprinse în acest raport. Dacă nu, atunci o să vedem cum stau lucrurile. Ideea mea era să nu repet uh, Uh, un raport foarte recent pentru că aici uh, lucrurile sunt văzute puțin dintr-un punct de vedere diferit. Dar cu cât putem uh, să intrăm în mai multe detalii, cu atât mai bine. Cât privește rolul Parlamentului European, sunt de acord. Probabil că ar trebui să fie specificat. În același fel, însă, mă, ezit oarecum să mă adresez nouă înșine. Sigur că ne putem îmbunătăți activitatea prin negocieri, prin activitatea delegațiilor noastre, prin acorduri, prin rapoartele pe care le prezintă Parla Parlamentului Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană, sigur, dar ce spune cele spuse de doamna Iaconsari apropo de considerau Uh, au într-adevăr sunt și uh, abia aștept să colaborez și în ceea ce privește problema proprietății asupra trusturilor de prestă. Uh, problema menționării țărilor, da, asta este o dilemă. În primul rând, cred că nu există nicio țară în lume în care să nu fie niciun fel de problemă. Vin din Olanda. Olanda este cunoscută ca o țară liberală, destul de liberală, de liberă, unde libertatea de expresie este foarte apreciată și totuși există provocări în calea activității jurnaliștilor și țin și de digitalizare. Sigur că am urmărit evenimentele din Marea Britanie. Marea Britanie este cea care a inspirat uh, punctul 20 pentru că acolo se face un fel de autoevaluare pentru comportamentele lipsite de etică. Spuneam noi acolo că trebuie să avem ordine în propria noastră grădină, să facem curățenie în propria noastră grădină. Pe de altă parte, cred că Există o mare diferență între provocările cu care ne confruntăm în statele membre ale Uniunii Europene și situațiile de viață și moarte cu care se confruntă ziariști în țările terțe. Sigur că există provocări, există probleme într-unele din statele membre, dar nu putem să comparăm aceste două situații. Și uh, dacă mă gândesc și la sugestiile făcute de domnul președinte, uh, poate propunem o anexă cu mai multe liste, mai multe liste care sunt făcute de niște ONG-uri, reporter, reporter fără frontiere, care fac o listă în fiecare an Comisia pentru Protecția Jurnaliștilor face și ea un clasament în fiecare an și, de asemenea, Freedom House face niște rapoarte privind libertatea presei și împreună cu aceste ONG-uri putem să, eu știu, să facem niște sugestii echilibrate de clasificare, astfel încât să nu fim în situația foarte dificilă de a evalua ce e bine și ce nu e bine, pentru că atunci vom fi sigur uh, um, vulnerabil față de criticile în care ar spune că favorizăm o țară sau alta. Și, sigur, putem discuta această chestiune cu raportorii din umbră. Domnul Landsbergis, cred că uh, la ce vă referați dumneavoastră, instrumentalizarea uh, presei, uh, pentru a folosi opinia publică ca să se îndrepte împotriva criticii este o chestiune foarte importantă. Ați menționat de asemenea deosebirea dintre divertisment și mass media și uneori se folosește argumentul libertății preței pentru a legitima uh, comportamente care nu pot fi calificate drept jurnalism Sigur că întrebarea pe care a spus-o, dacă există realmente o, o presă liberă, cred că toate statele au probleme, dar e o ambiție către care trebuie să ne îndreptăm. Ați menționat de asemenea încă o problemă, adică discursul politic față de discursul extremist am încercat să mă refer la acest lucru referindu-mă la legislația care restrânge libertatea presei în numele siguranței naționale sau al intereselor politice și am ascultat aceste comentarii și sigur o să aud în continuare ce spuneți dumneavoastră în spiritul colaborării. Voi coopera cu raportorii din umbră și Apropo de diversele aspecte din lumea digitală, vă rog să analizați raportul privind libertatea digitală în lume. Există un raport la Comisia Libe privind libertatea presei. Ideea este să fim complementari și nu repetitivi. Așa că m-am gândit în primul rând la aspecte care nu au fost avute în vedere în aceste rapoarte. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Al doilea punct, este rolul Uniunii Europene rolul Uniunii Europene în promovarea unui parteneriat transatlantic lărgit. Raportorul este Francisco José Milan Mon. Este un raport din proprie inițiativă, îl discutăm prima dată privind rolul Uniunii Europene în promovarea unui parteneriat transatlantic lărgit. Vă Aduc aminte că acest raport se referă la două chestiuni importante. În primul rând, viitorul relațiilor bilaterale dintre Uniunea Europeană și uh, Statele Unite în cel de-al doilea mandat al președintelui Obama și în al doilea rând relațiile în perspectiva unei cooperări mai largi în sens transatlantic și cooperarea cu țările din America Latină. Dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Luna trecută am făcut o prezentare preliminară a acestui raport privind pe baza unui document de lucru care a fost distribuit atunci și nu cred că merită să repet tot ce am spus în momentul acesta. A spus foarte bine, domnule președinte, aveam un dublu mandat. Pe de-o parte, relația transatlantică clasică, ca să zic așa, după realegerea președintelui Obama și, în al doilea rând, o perspectivă atlantică mai largă care să includă tot spațiul atlantic Aș vrea să spun că fiind vorba de două părți atât de diferite, de atât de separate, raportul este un dublu raport pentru că însă cum suntem limitați de spațiu, deși sunteți generoși cu mine, mă limitează în ceea ce pot să scris. Mă voi referi pe scurt la uh, raport. Apoi, relațiile cu Statele Unite, în primul rând. Cred că suntem într-un moment, acum când a fost reales președintele Obama, când avem șansa de a relansa relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite deși vorbim de, eu știu, relații către Pacific. Este o șansă istorică, nu numai prin realegerea lui Obama, ci mai ales din perspectiva negocierilor unui acord care se numește Parteneriatul Comercial și pentru Investiții. Cred că negocierile acestea și încheierea acordului ar fi un factor de revitalizare a relațiilor bilaterale. Este un acord care trece dincolo de uh, cadrul bilateral pentru că vor fi norme care se vor referi la concurență, la piețe publice, la drepturile de proprietate intelectuală și vor avea, va avea o anvergură globală pentru că foarte multe țări vor trebui să-l incorporeze. Suntem cele mai mari economii din lume alături de, de China, deci va avea o proiecție globală. Revenind acum la tema bilaterală, este un factor, factor de revitalizare a relațiilor și un mesaj către restul lumii că relațiile dintre noi nu, este, nu sunt relații în declin, ci sunt relații vii, ambițioase, care vor fi în continuare și mai ambițioase și vor avea un rol important în economia mondială și noi nu avem un rol marginal sau subordonat. Punctul acesta din punct de vedere cantitativ nu are un punct foarte mare al, uh, în acest raport. Uh, știu foarte bine, s-a, INTA a aprobat o rezoluție în octombrie. Azi dimineața a avut loc o reuniune INTA care va uh, adopta o rezoluție pe marginea negocierilor privind acordul. După cum știți, nu, deci acest, această parte a raportului nu va fi cantitativ foarte importantă. Mă refer de asemenea în acest raport la acțiuni coordonate pe plan global în domeniul exterior, în domeniul extern. Cred că împreună suntem mai puternici decât separați, împreună Uniunea Europeană și Statele Unite, deci există o serie de provocări globale la care mă refer, ca și la chestiuni regionale, primăvara arabă, Siria, Afganistan, China, Rusia, uh, unde uh, mă refer întotdeauna la ideea coordonării. Repet ce a spus Parlamentul de mai multe ori și anume că ar fi foarte bine să existe un Consiliu politic transatlantic unde în mod regulat să ne putem întâlni secretarul de stat Kerry, de exemplu, și doamna Ashton sau urmașilor ca să-și coordoneze activitățile și la fiecare trei luni să aibă reuniuni pe marginea acestor provocări, teme de politică externă și, de ce nu, din când în când și o analiză strategică. De asemenea, menționez uh, parteneriatul sau dialogul transatlantic al legiuitorilor uh, avem uh, un birou la Washington, o reprezentanță la Washington și am dorit ca și Congresul să aibă aici o reprezentanță. Chestiunile de justiție internă, lupta împotriva terorismului, schimbul de date, uh, securitatea mediului cibernetic, e un grup de lucru nou, mixt, creat pe această temă. A fost creat în 2010 problema vizelor care există în continuare pentru, state, pentru patru state membre care au nevoie de viză Mă refer acum la a doua parte, cum ar fi perspectiva globală. După cum știți foarte bine, am spus și în zilele trecute că în ultimii doi-trei ani ne-am ocupat de această chestiune. Marshall Fund a lansat o serie de documente foarte importante și Comisia Europeană în 2011 și la Lisabona a avut loc un simpozion privind provocările în ceea ce privește securitatea Atlanticului din perspectivă globală și în, în 2011 am avut un seminar, guvernul din Maroc s-a ocupat de această chestie în 2009, în 2012. Sunt inițiative care fac apel la comunitatea globală transatlantică. Ministerul de Externe italian a avut și el o reuniune pe această temă, deci există dorința de a avea o perspectivă globală atlantică și este motivată de ideea că în lumea asta interrelaționată, țările atlantice trebuie să coopereze la nivel global pentru că sunt provocări care sunt specifice acestei lumi și ele trebuie să ajungă la o mai bună cooperare, nu numai globală, dar ci și între nord și sud. Important este uh, ascensiunea din Pacific și din Asia, mulți au spus că dacă se vorbește de Pacific și de Asia, de ce n-ar trebui să ne întoarcem atenția către ei? Și, de asemenea, trebuie să ne gândim la țările din Atlanticul de Sud, la Brazilia, la Mexico și în zona africană, țări cum ar fi Nigeria, Africa de Sud producția energetică a țărilor din Africa Centrală sau din Africa Occidentală. Deci nu e nimic nou pătrunderea Chinei, atât în America Latină cât și în Africa. Uh, a fost poate un lucru foarte important pentru oamenii din Nord. E vorba de zone în care statele din Nord, europenii și Statele Unite erau reprezentate acolo și acum uh, Uh, China are un uh, rol important, deci n-ar trebui să ne gândim numai, să ne concentrăm numai asupra Asiei, ci să ne concentrăm și asupra Atlanticului. Ce vreau eu să fac? Să indic câteva direcții. Sunt o serie de actori cu care ar trebui să intrăm în dialog. Uniunea Europeană, Statele Unite ar trebui să intre în dialog cu ei și, în primul rând, cum spuneam, statele din America Latină, cu care avem multe valori în comun, multe idei, misiuni privind demnitatea omului, sunt economii de piață, deși există și uh, aici, uh, eu știu, excepții, ar trebui să existe aceste reuniuni tripartite care nu au fost puse în practică. De asemenea, pentru dialogul acesta am putea Uh, să plecăm de la ideea că America Latină este o lume heterogenă, are foarte multe regi- organizații regionale, CELAC, Mercosur, UNOSUR și așa mai departe. Putem să vorbim despre guvernanța mondială, despre schimbările de climă, despre de delinvență, o temă deosebit de importantă. Cred că în domeniul economic și comercial, dacă negocierile acestea cu Statele Unite merg înainte și reușim să încheiem uh, acordul, o să avem acorduri cu Mexic, cu Chile, cu Columbia și Peru, pe lângă acordurile de liber schimb cu America Centrală, iar uh, America, Statele Unite are și ea acorduri de liber schimb cu America Centrală, cu Peru, cu Columbia, cu Chile, cu NAFTA, cu Mexic și cu Canada. Deci aceste negocieri bilaterale uh, vor forma, dacă ele vor avea succes, vom forma un triunghi cu țările acestea pe care le-am menționat. Pentru că acest triunghi economic, acest triunghi comercial va rezulta din uh, aceste negocieri ne mă gândesc la guvernanța globală care ar putea să aducă un plus valoare, care sunt mecanismele, am menționat organismele care există, Alianța Pacificului de asemenea, CARICOM, deci o serie de organisme cu care Statele Unite și Uniunea Europeană ar trebui să coopereze ca să formăm treptat și pragmatic niște um, înțelegeri tripartite în raport, atât europenii cât și Statele Unite avem întâlniri bianuale, noi în CELAC, cu CELAC-ul în 2015, ei uh, la summitul Americilor în Panama, deci ar fi bine ca Uniunea Europeană și Statele Unite să avem un schimb uh, de opinii regulat apropo de aceste reuniuni la nivel înalt cu uh, statele din America Centrală și de Sud pe partea aceasta, cealaltă a Atlanticului, în Africa, mutatis mutandis și lucrurile acolo uh, pot fi văzute la fel. E vorba de o serie întreagă de, de, de, de probleme globale, securitatea, drogurile. Nu este, deci dintr-o dată chestiunea nu mai este triunghiulară, ci este, are patru elemente. Nu cocaina vine din America de Sud uh, ajunge în Statele Unite și în Africa și apoi în Europa. Deci e un fel de cadrilater de cooperare în materie de droguri și în materie de nu numai de trafic de droguri, dar de trafic de arme, de trafic de bani. Deci pentru aspectele de securitate ar fi bine să avem un asemenea, o asemenea dialog quadrilateral. în ce privește pirateria și lupta împotriva pirateriei și Uniunea Europeană și Statele Unite doresc să mm, fie implicate, țările africane eh, centrale din zona Atlanticului au o serie întreagă de organizații, SANEC, eh, dar ce vreau eu să spun este că există organisme cu care putem să discutăm pe temele pe care le-am menționat, fie triunghiular, fie quadrilateral. Dar sigur că uh, lucrurile sunt deschise, doar uh, anumite direcții de discuție. Este o temă complexă care urmează să merită să fie discutată. Iar astăzi cred că uh, acest lucru nu este în primul loc în agenda țărilor despre care vorbeam, care se gândesc în primul și în primul rând la dimensiunea regională. Cred că toată lumea ar avea de beneficiat de pe urma acestei comunități atlantice. Aș dori să aud ce au de spus colegii și vă mulțumesc pentru atenție. Muchas gracias. Eh, Franca. Eh. Domnul Salafranc. Madame Netz, vous désirez intervenir? Nu, doamna Netz pare să dorească a interveni. Aveți cuvântul. Well, President, uh, dear, dear colleagues, first of all... Domnule președinte, stimați colegi, vreau să vă mulțumesc mult, îi mulțumesc colegului Salafranca Dați-mi, dați-mi voie mai întâi de toate să-i mulțumesc domnului raportor pentru acest text uh, deosebit de complex. complex. Acest raport, <laughs> într-adevăr, încearcă să acopere absolut toate aspectele relevante în, uh, în, uh, în acest context și tocmai de aceea dați-mi voie să vă fac o sugestie. Haideți să ne concentrăm asupra unui număr mai restrâns de domenii asupra cărora să ne concentrăm. Cred că una dintre cele mai mari provocări cu care ne vom confrunta vor fi tocmai negocierile privind uh, acordul comercial între SUA și Uniunea Europeană. De ce? Pentru că chiar dacă ambele părți sunt de acord cu principiile generale, negocierile în sine vor fi deosebit de dificile, pentru că în cadrul negocierilor se vor discuta detaliile. Și tocmai de aceea consider că ar trebui să ne concentrăm asupra acestui subiect. Asta nu pentru că trebuie să încheiem cu orice preț un, un acord, nu, nici pe departe, nu, nu vreau așa ceva, ci uh, ar trebui să distingem uh, prioritățile, să stabilim prioritățile, să discutăm cu toți actorii, începând cu uh, membrii Parlamentului European. Mai mult ca sigur, colegii uh, interesați de domeniul agricol, cu siguranță vor avea o altă viziune asupra comerțului UE-SUA decât acei colegi care sunt interesați mai degrabă de digitalizare sau mai știu eu ce alt domeniu. Prin urmare, consider că în momentul în care solicităm organizarea unui nou summit UE-SUA, ar trebui să le cerem statelor membre să evite greșelile trecutului. Ce înseamnă asta? În trecut, prea mulți europeni și-au dorit pur și simplu să ia cuvântul Prin urmare, rezultatul acestei atitudini a fost deloc uh, coerent, iar partea americană s-a cam plictisit ascultându-i pe omologii europeni uh, și n-a înțeles deloc ce anume vrea Uniunea Europeană. E, iată, în interesul nostru uh, să încercăm efortul de a, de a evita, să încercăm să, să evităm pe viitor asemenea chestiuni, asemenea situații. În ultimii doi ani am avut uh, numeroase delegații ale Parlamentului European care au tot vizitat Congresul American. Numeroși colegi uh, din Parlamentul European s-au, uh, s-au deplasat la Washington, dar cu toate acestea, întâlnirile între cele două părți au fost dificile. De ce? Pentru că au fost atât de multe și atât de mulți colegi și atât de multe viziuni diferite încât uh, la un moment dat nu s-a mai putut păstra o imagine de ansamblu. Deci, iată, există eforturi pe care le putem demara pentru a face mai eficiente aceste uh, relații UE-SUA haideți să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a facilita aceste relații. E momentul ca fiecare dintre noi să, să ne aducem aportul în această direcție. Haideți să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a ajuta la demararea negocierilor cu privire la o zonă de liber schimb, pentru că aceasta va fi, într-adevăr, marea provocare. Vă mulțumesc! Domnul Coffer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Milan Mon pentru eforturile depuse. Într-adevăr, abordarea propusă de domnia sa este una deosebit de complexă și, sincer să fiu, înțeleg de unde până unde această abordare complexă. Consider că uneori trebuie să depășim constrângerile cotidiene și să ne să lăsăm gândurile noastre să galopeze și în viitor. Însă, într-adevăr, și doamna Neița are dreptate când spune că ar trebui să ne axăm pe anumite priorități. Eu am o listă de propuneri pe care le vom face sub forma unor amendamente. Sperăm că acestea vor fi incluse în raportul dumneavoastră. Poate la unele dintre aceste sugestii deja vă așteptați, dar cu toate acestea permiteți-mi să mă concentrez asupra a trei subiecte Trei subiecte uh, pe care le consider foarte importante în context. În primul și în primul rând, problema încălzirii globale. Președintele Obama, în discursul său de inaugurare și, de asemenea, cu alte prilejuri, a spus cât se poate declar că vrea să-și folosească cel de-al doilea mandat pentru a trece la treabă în domeniul acesta al protejării mediului înconjurător. Cred că nu trebuie să ezităm, să-i credem pe cuvânt pe americani. În acest domeniu, în continuare, Uniunea Europeană are statutul de lider, însă, în același timp, trebuie să ne apropiem de americani. În al doilea rând, cred că Orientul mijlociu ar trebui să fie transformat într-o prioritate clară a relațiilor transatlantice. În al treilea rând, dezarmarea și securitatea sunt la rândul lor teme importante. Nu trebuie să descriem, să, să menționăm doar uh, provocări, ci uh, de asemenea, trebuie să tragem învățămintele necesare nouă. Și așa, în final, permiteți-mi să vă spun că e întotdeauna dificilă promovarea unui, unei noi structuri, unei noi uh, întâlniri, unui nou organism, etc., etc. Însă, dacă luăm în serios această cooperare cuprinzătoare, pe care țintim cu toții, atunci trebuie să avem grijă ca legitimitatea acestor discuții să fie garantată. Dacă luăm exemplul parteneriatului transatlantic în ceea ce privește comerțul și investi- eh, investițiile, dați-mi voie să vă întreb cine, care anume dintre părți, odată ce acest parteneriat se va fi încheiat, va avea dreptul să propună schimbări. În momentul în care am creat uh, piața comună în Europa, am creat și un parlament european care să supervizeze tot ceea ce se întâmplă în Europa. Acum creăm o piață comună transatlantică, dar nu creăm niciun fel de organism care să asigure legitimitatea și supervizarea acestui, uh, acestei piețe. Asta este ideea pe care doresc să o discut eu cu dumneavoastră. Domnul Salafranca acum. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-l felicit pe, pe raportor, pe domnul Mian Mont, care se intitulează Rolul Uniunii Europene în promovarea unui parteneriat transatlantic lărgit. Vreau să spun că domnul Mian, ca întotdeauna, a prezentat uh, foarte bine situația arată că este un bun cunoscător al situației și demonstrează de câte, câțiva ani acest lucru. Cunoaște foarte bine dialogul dintre legiuitorii transatlantici. Și nu mă surprind uh, inițiativele domnului Butikofer, pentru că, sigur, uh, raportorul trebuie să se aștepte la propuneri venind din partea celorlalte grupuri uh, Domnul Butikofer este un strălucit reprezentant al verzilor. Iar uh, raportul acesta vine într-un moment foarte bun pentru că toate studiile au arătat că până în 2035 se va deplasa polul economic uh, al lumii din Oceanul Atlantic în Oceanul Pacific și cel Indian. Deci, raportul acesta arată că, deși lumea s-a schimbat în ultimii ani, Statele Unite nu mai sunt unica supraputere. Cred că alcătuirea grupului G20 arată foarte bine că trebuie să aprofundăm dialogul, un dialog în care Uniunea Europeană și Statele Unite pot să aducă încă foarte multe lucruri, Ținând cont de datele economice, ă, datele care țin de contribuția la PIB-ul mondial, în contextul acesta, domnule președinte, cred că raportul acesta aduce împreună două aspecte relevante. Pe de o parte, poziția aceasta de a face propuneri concrete. Domnul Butikofer a făcut o propunere foarte interesantă. Voi ridica mânușa și eu îi voi ruga pe raportor să să preia această propunere și anume un summit între Uniunea Europeană și uh, Statele Unite pentru a trasa obiective pe termen mediu și lung pentru chestiuni uh, de mare interes, de interes global. Ne gândim acum la proiectele pe care le avem în uh, vedere. Domnul Bütikofer, în acest moment există o Uh, adunare paritară Uniunea Europeană-ACP, una cu Mediterana, una euro-latinoamericană și una Euronex cu parlamentarii din uh, țările din vecinătatea nordică. Dacă avem și o zonă de, de comerț liber și ținând cont de agenda politică, de ce să nu ne gândim și la o adunare ca cea propusă de dumneavoastră între Statele Unite și uh, Uniunea Europeană? Mai sunt și alte chestiuni care trebuie avute în vedere, dar uh, îl las pe raportor să se gândească la cele spuse și pentru că eu sunt de acord cu cele spuse de domnul Butihofer. Mai sunt și alte chestiuni și vreau să-i pun o întrebare raportorului. Raportorul solicită ca în lumina acordurilor Uniunii Europene cu statele din America Latină, acordul cu Mexic, de exemplu, și acordul cu Canada, în ce măsură ne la numărul 9, să spune acolo, că există cadre care permit dezvoltarea unei cooperări transatlantice uh, mai mari și cere ca asociații să facă schimburi periodice de, puncturi, de puncte de vedere pe chestiunile respective cu statele din America Latină. Domnule raportor, credeți că ar fi împrejurările favorabile să ne gândim la o asemenea reuniune la nivel înalt transatlantic triunghiulară trilaterală, dar mă gândesc că în momentul acesta n-ar fi tocmai bine, dar poate pe termen mediu ar fi o, o inițiativă care merită, poate în cadrul Națiunilor Unite sau într-un alt cadru. Cred că agenda globală în acest moment e plină de chestiuni în care se poate face această cooperare trilaterală și sigur marile provocări uh, ar justifica acest lucru. Vreau să-i mulțumesc domnului Mian pentru acest raport care aduce inițiative concrete și o analiză a perspectivelor, uh, a priorităților trasate de președintele Obama. Sunt de acord cu domnul Butikofer că situația din Orientul apropiat este o chestiune cheie, mai ales că președintele Obama la începutul primului lui mandat a ținut un discurs la Cairo, Cairo care nu a dus la niciun rezultat bun. Este acum în Israel și Statele Unite au acum o nouă atitudine față de conflictele internaționale. Cred că sunt suficient de multe elemente pentru a materializa această inițiativă importantă în acțiuni concrete prin mecanismele propuse de raportor. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! 27 martie, ora 12, termen de depunere a amendamentelor. Domnule Landsbergis, aveți acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau de asemenea să-i mulțumesc domnului raportor pentru viziunea sa novatoare, cel puțin din punctul meu de vedere, asupra relațiilor transatlantice. Mi se pare că domnia sa se apropie cel puțin așa îmi dau eu seama din raport, de ceea ce ar trebui să fie, într-adevăr, acea mitică dimensiune transatlantică. Se pune aici accent pe relațiile strânse necesare între cele două părți, dar mai există. Mai există un subiect și anume acesta al triunghiului care este, are mm, cele trei vârfuri o civilizație învechită deja, cea europeană, uh, pe de-o parte, și uh, cele două civilizații noi și uh, pline de vigoare, mă refer aici la civilizațiile celor două Americi, e bine, dacă acest triunghi va funcționa într-adevăr, atunci eu cred că ne apropiem de... vom avea un secol 21 plin de succes. Cred, acum în ceea ce privește raportul, că, spre exemplu, la considerentul E ar, ați putea să puneți mai mult accent pe cultura comună pe care o avem, pe această moștenire comună ce ne leagă. Cam atât din partea mea. Răspunsuri din partea raportorului. Mulțumesc. Voi începe cu doamna Neitz. Vă mulțumesc, Neitz. Relația transatlantică între Uniunea Europeană și Statele Unite este foarte amplă, deci trebuie să facem niște priorități. Eu încerc să prioritizez și, de asemenea, în conferința preedinilor doresc o perspectivă mai amplă, perspectiva transatlantică lărgită. Părea un fel de misiune imposibilă, însă sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că în momentul actual al relațiilor din nord, între nord și nord în domeniul Atlanticului este începutul negocierilor privind acordul comercial și pentru investiții. Cred că am spus clar acest lucru de la început. Încă ceva. Raportul meu nu ocupă spațiul pe care l-ar merita la nivel abstract. Este spațiul pe care îl are din punct de vedere al Parlamentului. Azi dimineață am participat la o reuniune INTA unde au fost invitate diverse comisii, Comisia AFET, pentru că acolo se elaborează o rezoluție privind acest privind acest acord, pentru că INTA este comisia de fond pentru acest acord. Și pe 27 octombrie uh, anul trecut, în plen, am uh, fost de acord cu acest lucru. Așa încât împreună cu, uh, conform normelor acestei case, al acestui Parlament, nu trebuie să mă refer foarte mult la dimensiunea economică și comercială. Acum am spus clar, dimensiunea comercială poate să întărească relațiile dintre Washington și Bruxelles, dar e mult mai mult decât atât în momentul actual. Deci cred că în punctul trei sau patru al raportului spun că la următoarea reuniune la nivel înalt se va discuta această temă. Probabil că această temă va fi prima între temele discutate. În al doilea rând, reuniunile la nivel înalt. Există reuniuni uh, anuale la nivel înalt. Nu aș vrea ca aceste Uh, reuniuni anuale să fie ceva extraordinar. Anul trecut n-a fost o asemenea reuniune din cauza alegerilor, dar de la tratatul de la Roma până acum ele uh, s-au fost mai atractive pentru uh, americani. Dacă mi-aduc aminte bine, Obama a venit la Praga în primul lui mandat și erau acolo cei 27 de stat și de guvern, guvernul ceh de atunci, dacă mi-aduc aminte, și nu vreau să spun mai multe. Uh, nu a fost uh, nici, uh, n-a fost foarte atrăgător, erau 27 de voci, fiecare avea fiecare propria lui opiniune, dar acum uh, când avem un președinte stabil al Consiliului European, formatul s-a schimbat în bine, se stabilește o relație de încredere, deci cred că acum aceste reuniuni la nivel înalt ar fi mult mai bune, mai eficiente și mai atrăgătoare pentru Statele Unite care au precedat tratatul de la Lisabona. Concentrarea, sigur. Nu pot să fac un raport care să, să înlocuiască cel al, pe cel al uh, Comisiei INTA. Domnul Butikofer, vă mulțumesc pentru uh, comentariile pozitive și pentru perspectiva globală. Sigur, amendamentele le voi studia cu tot interesul. Am de făcut trei comentarii. Schimbările de climă. Spuneți că președintele Obama a accentuat acest punct. Cred că există aici o telepatie. La 22 spun salută angajamentul renoit al președintelui Obama față de lupta împotriva schimbărilor climatice. E prima primul rând al acestui aliniat. Și mă refer de asemenea la criza din străinătate, la dez, dezarmare. Sunt chestiuni la care s-a referit președintele Obama în discursul privind starea națiunii. Și trebuie, sigur, să stabilim niște priorități, dar nu aș vrea să omit niște lucruri. Aveți dreptate, schimbările de climă uh, reprezintă o temă esențială, dar eu știu cum o să Uh, le abordeze Congresul Statelor Unite. Sigur, este o temă importantă, dar împrejurările sunt destul dificile. A doua temă, uh, un limbaj mai puternic în Orientul Mijlociu. Uh, președintele Obama este în Orientul Mijlociu pentru a își transforma pacea din procesul de pace din Orientul Mijlociu într-o prioritate. și, de asemenea, să se reia conversațiile, negocierile directe, eu cred că este, nu cred că e un limbaj destul de moale, așa, destul de liniștit. Putem, pot să spun, eu știu, uh, orice altceva în loc de cuvintele pe care le-am folosit aici, dar nu știu dacă se poate. Dezarmarea. Cred că Obama o să încerce să facă ceva în acest, uh, în acest sens Uh, nu numai uh, în ce privește Rusia și dezarmarea nucleară, dar și problemele interne. Cred că putem să întărim formularea de la 23 dacă faceți noastră amendamente, propuneri de amendamente. Cooperarea instituțională, coordonarea în ceea ce înseamnă politica externă. Cred că am înțeles bine ce a spus dumneavoastră și cred că și domnul Salafranca a înțeles la fel. Dumneavoastră vă referiți la consecințele instituționale ale tratatului de liber schimb. Va exista probabil un consiliu mixt care va avea reuniuni periodice ca să vadă cum evoluează lucrurile la această, pe această mare piață sau în cazul acestui acord de comerț liber, de liber schimb. Sigur că are niște consecințe instituționale, dar nu la asta mă refer. Mă refer la Consiliul Politic Transatlantic, unde, din care se facă parte cei care nu se ocupă de problemele economice. Uh, secretarul de stat Kerry și înaltul reprezentant uh, Kerry și Lady Ashton. Cred că o să ajungem până la urmă să încheiem acest acord de investiții și comerț, însă Consiliul Politic Transatlantic uh, se va ocupa de cu totul și cu totul altceva. Sigur că, așa cum spuneți și dumneavoastră, o să fie consecințe instituționale dar trebuie să creăm niște organe mixte, organisme mixte de monitorizare. Și este și ideea lui Ignacio Salafranca. Colegul Salafranca, mulțumesc foarte mult pentru comentariile elogioase, poate că nu sunt meritate, poate că sunt rezultatul prieteniei. Ce se va întâmpla cu tema instituțională? Am răspuns domnului Buticofer, cum văd eu viitorul Uh, acestei uh, reuniuni trilaterale, acestui dialog. Cred că trebuie să fim foarte prudenți. Această reuniune trilaterală, CELAC, Uniunea Europeană și Statele Unite, uh, e bine, celac are ca președinte Cuba acum și nu cred că va fi prioritatea guvernului cubanez să realizeze această reuniune trilaterală cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană. Cred că nu e cazul. Pe termen lung și mediu, perspectiva mea e mai modestă. Cred că lumea s-a cam săturat de asemenea reuniuni. Și cred că dacă mă gândesc la cele spuse de unii și de alții, cred că nu face parte din programa, programul politic internațional, uh, deci că problema parteneriatului transatlantic lărgit nu are acest punct principal. Comisia Europeană a studiat această temă, mai ales din perspectiva petrolului, Angola, China, în fine. Trebuie să ne gândim la toate aceste posibilități. Există Brazilul, Brazilia, Mexico, dar niciunii dintre aceștia nu se gândesc la o agendă globală, atlantică. Deci, cred că trebuie să studiem lucrurile, să vedem ce fac țările, ce fac organizațiile care funcționează ca uh, forțe motrice, tema securității care afectează Statele Unite și Uniunea Europeană, uh, Uh, și statele din America de Sud, chestiunea drogurilor, a traficului de arme, trebuie să ne gândim foarte bine. Dar nu cred că deocamdată uh, situația este potrivită pentru o asemenea reuniune trilaterale. Eu cred că trebuie să lucrăm, să activăm aici, pe parcela asta atlantică. Eu știu să, activăm în acest domeniu, dar nu am ambiții foarte mari, mai ales pe termen scurt, mai ales că Parlamentul a cre- creat acest interes pentru o cooperare atlantică globală. Și Comisia din 2011 acordă importanță acestei chestiuni. Mulțumesc pentru comentarii și aștept uh, cu interes uh, amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc! By Milan Sabrnok on the election. Urmează acum misiunea de observare a alegerilor din Armenia, care a avut loc pe datele de 16-19 februarie 2013. Vă amintesc că pe data de 18 februarie au avut loc alegerile prezidențiale Fostul președinte a devenit și actual președinte. Misiunea de observatori din afară au, a declarat că, în general, alegerile din Armenia au respectat uh, drepturile, libertățile fundamentale. Însă, cu toate acestea, misiunea de observatori a identificat câteva motive de îngrijorare. Deși ziua în care au avut loc alegerile a fost una calmă, în general. Au existat totuși tensiuni provocate de suporterii uh, uh, <coughs> candidatului uh, cotat cel mai bine în alegeri, și de asemenea au existat o serie de probleme legate de acțiunile demarate de către opozanți. În data de 2 martie, însă, a urmat un nou raport, un nou raport mult mai critic, uh, care se axa în special pe ceea ce s-a întâmplat după alegeri. Îi dăm cuvântul acum domnului Milan Zabrnoch, care a fost președintele misiunii Uniunii Europene de observare a alegerilor din Armenia. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, ați pronunțat aproape bine numele meu. Vă mulțumesc pentru asta. Stimați colegi, am fost uh, onorați, am uh, rolul de șef al delegației de observatori ai Uniunii Europene la alegerile din Armenia. Delegația Parlamentului European a fost uh, compusă sau l-a cuprins și pe, doamn, pe domnul uh, pe doamna Băsescu, pe domnul Cernițchi, printre alții. Și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru uh, atitudinea deosebit de cooperantă de care au dat dovadă. Raportul meu de astăzi se va concentra asupra două lucruri. Alegerile prezidențiale din uh, Armenia și, de asemenea, cooperarea existentă între diferitele misiuni de observare a alegerilor. Pornind de la vechile alegeri prezidențiale din Armenia, trebuie să spun că alegerile de anul acesta au fost uh, considerate a fi o dovadă a viitorului democratic sau nu al Armeniei. S-a spus uh, clar în momentul în care s-a negociat acordul de asociere cu Armenia că, din punctul de vedere al Parlamentului European, niște alegeri care să respecte, care respectă standardele europene și internaționale sunt absolut esențiale pentru aprofundarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și uh, Armenia. În al doilea rând, trebuie neapărat uh, să menționez cooperarea între uh, diferitele misiuni internaționale de observare a alegerilor, pornind de la cadru în domeniu. Aceste misiuni uh, și acest tip de cooperare între diferitele misiuni asigură, practic, uh, rapoarte unitare cu privire la alegerile observate. Prin urmare, misiunile OCDE sau uh, misiunile trimise de Consiliul Europei sau de alte Uh, organisme internaționale lucrează uh, împreună de obicei. În cazul uh, Armeniei însă, iată, misiunea din partea OCD nu s-a prezentat. Asta fiind practic o dovadă a faptului că relațiile din, fiind o dovadă a faptului că, iată, relațiile dintre America și, uh, Armenia, am cer scuze, și OCDE s-au răcit. Acum reven, să revin la raportul meu. Nu mă voi axa neapărat pe alegerile în sine, ci vreau să vorbesc despre un follow-up al acestor uh, evenimente electorale. Alegerile în sine au fost considerate a fi bine, a fi fost bine organizate, a fi uh, respectat uh, libertățile fundamentale, demonstrațiile au fost uh, permise, de asemenea mass media a furnizat timp egal și acoperire egală tuturor candidaților, însă, cu toate acestea, în timpul uh, campaniei electorale, o serie de fonduri au fost uh, greșit folosite, fraudulos fol- folosite. Um, ce s-a întâmplat de fapt? Fonduri publice au fost folosite pentru uh, finanțarea guvernului sau partidului de guvernământ. Iată, s-au încălcat o mulțime de acorduri internaționale. După publicarea rezultatelor oficiale, care arătau uh, cine anume a câștigat uh, alegerile prezidențiale, misiunea de observare pe termen uh, lung a Armeniei a publicat un raport în care se prezentau irregularități înregistrate într-o serie de circumscripții. Există acolo o mare diferență între numărul de voturi depuse și numărul de vote, voturi numărare, numărate, îmi cer scuze. Uh, o, principalul, principalul contracandidat al uh, al președintelui a cerut ca uh, procesul electoral să fie supus atenției uh, tribunalelor uh, abilitate. Însă acest apel al său a fost repri, respins. Eu, în raportul meu, nu cer nimic altceva decât să recunoaștem toate aspectele pozitive ale eforturilor electorale demarate în, uh, în Armenia. Însă, cu toate acestea, doresc să cerem Armeniei ca măcar pe viitor să fie uh, să încerce a elimina absolut toate irregularitățile și să includă în discuție absolut toți reprezentanții societății civile și ONG-urilor. Uh, ideea mea este aceea de a demara, practic, o procedură de monitorizare a tuturor celor care se vor întâmpla după uh, alegeri. Eu vă spuneam de la bun început că e important ca autoritățile armeniene să promoveze, într-adevăr, într-o manieră activă, uh, creșterea economică, democrația și principiul statului de drept. Doar astfel, acordul de asociere UE Armenia va putea să fie încheiat cu, cu, și aprofundat. Deci, în același timp, însă, nu pot decât să, nu pot să, să închei înainte de a uh, deplora practic poziția parlam- adunării parlamentare a OSCE. OSCE, mi se pare, sau această, această atitudine a OSCE-ului împiedică crearea, coagularea unei uh, unei atitudini comune vis-a-vis -vis de Armenia. Acest această atitudine a OSCE, practic, se datorează fitilelor băgate de unii dintre membrii, precum Rusia și alte foste state uh, satelit ale Uniunii Sov- uh, Sovietice. Noi am cerut în mod repetat OSCE-ului să aibă o atitudine obiectivă și să se ridic, duce la nivelul așteptărilor și pe viitor să, să își trimită misiunile de observare a alegerilor. O astfel de atitudine din partea OSCE-ului nu face nimic altceva decât să impedimenteze, practic să saboteze cooperarea la nivel internațional și cooperarea dintre Armenia și Uniunea Europeană. Un grup de coordonare prezidat de domnul uh, Brock va avea uh, o primă ședință pe 26 martie și va discuta despre problema despre problema observării, misiunilor de observare a alegerilor din statele membre ale OSCE. Sper că ceea ce s-a întâmplat în Armenia nu se va repeta și altundeva. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, stimate coleg. Nu există niciun vorbitor înscris pe listă. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Urmează acum domnul Lizec și domnul Peterle, care au observat alegerile din Kenya, alegeri care au avut loc între datele de 2 și 6 martie 2013. Sunt încântat de faptul că atât domnul Lizec, cât și domnul Peterle se află în sală alături de noi astăzi. După cum v-am spus, alegerile au avut loc pe, în martie, la începutul lui martie 2013, mai precis în data de 4 martie. Până acum uh, situația a rămas calmă, lucru care ne liniștește, mai ales că ne amintim prea bine ce s-a întâmplat în 2007. Însă, cu toate acestea, știm deja că victoria, victoria sau câștigătorii de acolo sunt deja puși sub uh, semnul întrebării. De asemenea, mai există și implicarea Curții Internaționale, Curții Penale Internaționale și da, aceasta fiind situația, nu pot decât să le cer domnului Lisec și domnului Peterle să ne prezinte părerea lor cu privire la alegeri. Panie Przewodniczący, myślę, że fakt, że... Mulțumesc foarte mult. Cred că faptul că ne întâlnim aici împreună cu domnul uh, Peterle, este o confirmare a ceea ce vreau să spun și eu, și anume uh, a cooperării uh, care există în aceste misiuni de observare a legilor, misiune care a fost prezidată de domnul Peterle și ei au colaborat cu delegația noastră care a fost acolo numai pentru câteva zile, dar cooperarea a fost excelentă și Aș vrea să mulțumesc domnului Petrele foarte călduros pentru că eu cred că am reușit să colaborăm foarte bine. Propria noastră misiune, cum spuneam, a fost una foarte scurtă de câteva zile, așa că nu putem decât să ne referim la ultimul stadiu al campaniei electorale, ultima zi, practic, a campaniei electorale și am avut câteva uh, întâlniri cu reprezentanții administrației, celor responsabili pentru alegeri și de asemenea cu corpul diplomatic din țările Uniunii Europene, uh, cu reprezentanții Uniunii Europene. Am uh, reușit să vorbim cu ei de două ori. Așadar, delegația noastră uh, a constat în șapte membri și am din șase țări și șapte grupuri politice diferite. Așadar, cred că în ciuda faptului că misiunea a fost scurtă și eram un uh, grup mic, a existat o bună reprezentă a grupurilor politice din Parlamentul European. Așa cum spuneam în introducerea mea, a fost o misiune scurtă. Am fost uh, acolo doar pentru o scurtă perioadă de timp și am primit uh, toate informațiile esențiale încă de la sfârșit și a fost o serie de ședințe și întâlniri pe care am avut cu diferiți reprezentanți kenieni, ambasadori uh, din aproape toate statele membre ale Uniunii Europene care sunt reprezentate la nivel de ambasador în Kenya. Și a fost o ședință foarte interesantă, o întâlnire foarte interesantă. Deși uneori am văzut că ambasadorii Uniunii Europene aveau opinii diferite pe unele chestiuni. Cum spuneam, am reușit să ne întâlnim cu unii dintre candidați, chiar și un candidat pentru postul de președinte. Nu ne-am întâlnit cu principalii candidați pentru că n-am avut timp, deci cred că domnul Peterle ne va putea da ceva mai multe informații despre asta. Cum spuneam, ne-am întâlnit cu cei responsabili și Cred că alegerile uh, și uh, cu reprezentanții pentru alegeri și reprezentanții uh, partidelor politice. În, seara, în ziua alegerilor și în seara alegerilor ne-am împărțit în trei grupuri și am observat alegerile în capitala Nairobi și de asemenea în Naivasha, care este nordul uh, orașului Nairobi și în partea de nord a Keniei, o zonă rurală. Și din propriile noastre observații din ziua alegerilor, Evident, uh, acest lucru, am, am pus aceste observații în avizul, în raportul pentru aviz pe care l-am vi l-am trimis. Uh, observațiile noastre sunt compatibile cu observațiile făcute de domnul Peterle, așadar mă voi referi specific la ce am văzut noi în ziua alegerilor. Acolo unde am fost, unde am observat alegerile, alegerile au fost bine organizate și toți membrii delegației noastre au subliniat gradul înalt de profesionalism și de pregătire al membrilor comisiilor electorale. Așadar, membrii acestor comisii erau bine pregătiți, nu existau niciun fel de rezerve din partea noastră sau din partea multor observatori locali sau internaționali care au fost prezenți în ce privește modul în care s-au făcut alegerile. Și când dumneavoastră, domnule președinte, v-ați referit la ultima rundă de alegeri și sigur atunci în ziua alegerilor s-au fost o fel de evenimente nefericite, dar cel puțin din ce am văzut noi a fost un singur incident în Mombasa și din nefericire s-a lăsat cu morți, câțiva oameni au murit atunci, inclusiv oameni care lucrau pentru uh, cei din, uh, din uh, autorități electorale, ofițeri de poliție și așa mai departe. Însă ce s-a întâmplat în Mombasa nu avea practic nicio legătură cu alegerile. A fost un incident care a fost cauzat de acțiunile separatiștilor, cei care încearcă să separe o parte din, din Kenya. Și evident că ei au decis să folosească ziua alegerilor ca să uh, Uh, atace și să-și uh, exprime revendicările. A fost un incident tragic, uh, însă a fost unul local, nu s-a extins și n-au fost niciun fel de astfel de situații în Nairobi sau nicăieri în altă parte. Acolo unde am fost noi observatori, lucrurile au fost destul de liniștite. Și spre surpriza unora dintre noi, Uh, oamenii au participat în masă la alegeri și sigur, probabil noastră aveți experiențe din alte țări în care ați mai văzut oameni stând la coadă uh, ca să voteze și aici uh, oamenii în kenienii se se așezau la coadă încă de la 3-4 dimineața ca să voteze și evident partidele politice au cerut tuturor să iasă la vot dar uh, oamenii au mers la, la, la vot, au fost foarte liniștiți, au trebuit să aștepte câteva ore. În unele cozi erau și câte o mie de oameni care așteptau să-și exprime votul, dar în ciuda acestor mici probleme, alegerile au mers bine și în mod pașnic. Uh, ce am văzut noi, și asta a fost împărtășit de uh, alți observatori, alte delegații, de exemplu uh, cei la nivel local, a fost un fiasco în ce privește sistemele avansate de identificare electronică care au fost folosite pentru alegeri. Sau, nu s-au dovedit la înălțime. Acest sistem practic n-a funcționat, cel puțin nu peste tot, unde a fost instalat și în unele locuri n-a funcționat ore în șir. Și din motive prozaice, într-un uh, loc, pentru că nu aveau electricitate și bateria n-a avut cum să fie încărcată. Deci au fost uh, mici probleme funcționale, de natură tehnică, dar la conferința de presă am spus că în unele state membre din Europeană noi nici nu avem un sistem de identificare electronică. Atât e de avansat, dar oricum, când vine vorba de comisiile electorale, dacă au existat probleme, oamenii au luat decizii foarte rapid și au trecut la sistemul mai tradițional de identificare, adică cu hârtie, lista pe hârtie și pixul. Deci nu ar trebui neapărat să ia amprente de la oamenii care votau. Așadar, în general, totul a funcționat. Un lucru important pe care aș vrea să-l subliniez în ce privește uh, întâlnirile pre-electorale pe care le-am avut, domnul Coniata, unul dintre candidați, uh, am vrut să-l întâlnim, evident, dar din nefericire uh, cererea noastră a fost refuzată, l a refuzat să întâlnească cu delegația noastră. și uh, partidul începește pe domnul Odinga Raila Odinga, am reușit să ne întâlnim cu o persoană importantă din anturajul său, de fapt cu șeful campaniei sale electorale. Și el a subliniat în discuțiile pe care am avut cu el că propriul său, propria sa tabără politică avea să respecte rezultatele alegerilor și de asemenea va respecta orice decizie luată de tribunale, pentru că știți, probabil ați citit în mass media, s-a scris foarte mult despre asta, Astăzi vedem că uh, întregul proces electoral nu s-a finalizat, dar Comisia Electorală a anunțat rezultatele. Mandaia a luat 0,7% uh, și 50% pentru domnul Kenyatta. Dar vreau să vă Eh, spun că acest rezultat, diferența a fost atât de mică încât eh, rezultatul este eh, contestat și evident acum așteptăm verdictul tribunalului și cred că decizia se va da într-o săptămână. Nu știu dacă domnul Peterle mai are informații mai recente, dar astea sunt informațiile pe care le avem noi. Așadar, Asta este tot ce am de spus. Dacă aveți întrebări, voi fi dornic să vă răspund, dar domnul Peterle cred că are informații mai detaliate în calitate de lider al unei misiuni mai lungi de observație. Odi parlamentarne skupine opozovalcu gospodu eh, Liseku, ki se ni să samo. Eh, mulțumesc. Domnul Lisek eh, a fost liderul misiunii parlamentare de șapte europarlamentari și are și o memorie foarte bună și este un lucru foarte bun. Ne-a prezentat un raport cuprinzător. Aș vrea să adaug doar următoarele lucruri. Doamne președinte, așa cum ați spus, acum 5 ani, alegerile uh, au avut un rezultat mult mai tragic. 1200 de oameni au fost uciși, mii au fost uh, forțați să, să-și părăsească casele și unii nu s-au întors nici acum. Și misiunea Uniunii Europene a făcut atunci un raport, un raport care a fost, de care s-a ținut seama când s-a schimbat Constituția și uh, codul electoral. Deci Kenya, din punct de vedere instituțional, cred că de această dată a fost mai bine pregătită să organizeze alegerile. S-a schimbat Constituția, s-a schimbat legea electorală, s-a stabilit o comisie independentă, o comisie electorală independentă. Deci, pe scurt, s-a reformat justiția și au fost și alte măsuri care s-au mai luat. Și trebuie spus că șase alegeri au avut loc, cele prezidențiale, guvernamentale, uh, regionale și locale, totul s-a întâmplat în același timp. Și asta a fost o mare provocare pentru uh, alegători, cât și pentru Comisia Electorală. Și uh, totul s-a făcut în mod foarte profesionist, așa cum a spus domnul Lisec. Dar au existat probleme tehnice, însă aceste alegeri care au durat destul de mult s-au făcut într-un mod profesionist, în ciuda faptului că au fost foarte mulți cei care au dorit să-și exprime dreptul de vot. Rezultatul a fost deja prezentat, dar această diferență de 0,7% între principalii candidați a fost uh, realizată, dar câteva sute de mii de voturi îi separă pe domnul Kenyatta și de domnul Odinga. Așa cum s-a spus deja, Uh, cei care au pierdut au făcut apel sâmbătă, deci din punctul nostru de vedere lucrurile încă nu s-au finalizat. Două săptămâni după în momentul în care se face apelul, uh, tribunalul trebuie să ia o decizie. Dar uh, cei care au făcut apelul au cerut ca alegerile să fie invalidate. Așteptăm încă decizia tribunalului și între timp suntem foarte bucuroși să vedem că lucrurile progresează în mod pașnic și că principalii actori ai procesului electoral le-au cerut susținătorilor lor să-și exprime voința în mod pașnic. Sigur, mulți uh, se așteptau ca lucrurile să aibă rezultate diferite și cred că unii oameni au plecat din Nairobi sau din Kenya din, de teamă, dar, slavă Domnului, Kenya a dat dovadă de mare grad de maturitate și sper că acest lucru continuă și va continua și după ce se va da decizia tribunalului. Aș vrea să spun că misiunea noastră nu a fost una foarte romantică. Am avut 65 de observatori pe termen mediu sau lung și s-au uh, ridicat unele dubii în legătură cu obiectivitatea noastră. Adesea a trebuit să le explicăm oamenilor cine eram și care era mandatul nostru. Am lucrat în cooperare cu toți parlamentarii și cred că am arătat tuturor că am fost uh, independenți și obiectivi. Însă, următoarea întrebare a apărut adesea și s-a pus și la conferința de presă. Întrebarea a fost ce credeți despre faptul că doi dintre candidați sunt uh, chemați în fața Tribunalului Penal Internațional. Sigur, noi nu avem niciun mandat politic să ne exprimăm preferințele noastre politice, dar dacă această chestiune devine un element în uh, procesul politic, că dacă ar fi devenit un element în procesul politic, am fi, uh, ne-am fi implicat. Dar, deocamdată, uh, această chestiune își urmează cursul și, cum spunea domnul Lisec, unele state membre au vederi, opinii diferite în legătură cu asta. Trebuie să spun că aceste alegeri au stârnit mult interes. Niciodată nu au fost atât de mulți observatori internaționali. Trebuie să spun că Uniunea Africană a făcut un mare efort să coordoneze toți acești observatori și aceștia au cooperat pentru a ne asigura că obținem un uh, rezultat bun. Ne-am întâlnit cu mulți candidați, inclusiv uh, reprezentanții coaliției domnului Kenyatta, am uh, întâlnit și cu domnul Ruto, care este mâna sa dreaptă și cu toți candidații ne-am comportat la fel, ne-am tratat la fel, am urmat fiecare pas din uh, procedură și după ce acest proces este încheiat, vom putea spunem că a fost un proces corect. Până nu avem o decizie a tribunalului, nu putem da o evaluare finală. Asta este totul din partea mea pentru moment. Sigur, sunt multe detalii interesante și în ciuda faptului că mulți oameni și-au exprimat dubiile, trebuie să spun că noi ne-am simțit uh, bineveniți acolo, dar uneori oamenii vreau ca noi să intervenim Totuși, acest lucru nu era partea mandatului nostru și a trebuit să spunem nu. I-am uh, trimis către instituțiile care se ocupau, care au competențe să le rezolve problemele. În încheiere aș vrea să spun că am învățat multe despre Kenya și cred că este o carte, o, o țară care poate fi uh, un partener important al Uniunii Europene. De asemenea, vreau să spun că toată lumea a exprimat clar dorința ca procesul electoral să fie unul pașnic. Mulțumesc și acum sunt gata să răspund la orice întrebări dificile pe care mi le-ați pus. Thank you, thank you for uh, your da, mulțumesc, mulțumesc pentru prezentări. Dorește cineva să intervină? Domnul Guerrero. the floor. Sí. Bueno, en realidad solamente quería decir que me he sentido... Mulțumesc foarte mult. M-am re, m-am regăsit uh, în uh, explicațiile date de șeful delegației uh, electorale. În ambele cazuri, cred că se reflectă foarte bine, foarte clar care sunt obiectivele acestei misiuni în Kenya și sper că rezultatele vor fi validate de Tribunalul Suprem și vor fi acceptate de părți și o să ducă la rezolvarea pașnică a unui conflict. Mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, la sfârșitul acestei zile doresc să vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare. Mulțumesc!